legătură cu dublarea capacității conductei Nord Stream și consecințele asupra Uniunii Energetice și a securității aprovizionării. În numele Consiliului are cuvântul domnul ministrul Nicola Schmidt. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, subiectul uh, siguranței aprovizionării uh, cu energie necesită o colaborare foarte strânsă Eh, cu partenerii noștri și se află în atenția agendei politice a Uniunii, pentru că energia ține de sectorul geostrategic și siguranța aprovizionării înseamnă o provocare majoră pentru Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere au fost luate deja în trecut numeroase măsuri. Există cel de-al treilea pachet privind piața internă, directiva privind energia regenerabilă, și a eficacității energetice care să stimuleze independența noastră. Deci sunt vezi că Parlamentul, Consiliul și Comisia se ocupă de siguranța energetică. La finele anului 2014 a fost lansată ideea Uniunii Energetice. Președinția consideră că este o etapă majoră, un salt calitativ pentru independența energetică europeană și pentru stimularea securității aprovizionării și există cinci dimensiuni importante. Siguranța aprovizionării, o piață internă energetică perfect integrată, eficiența energetică, reducerea emisiilor și, în final, cercetarea și inovația. De, da, în legătură cu cercetarea și inovația, vreau să vă spun că președinția organizată la Luxemburg recent Săptămâna Tehnologiei Energetice, care a reunit uh, peste 500 de experți din sector, ministrii energiei și șefi de uh, întreprinderi, inclusiv antreprenori din domeniul uh, sectorului uh, surselor regenerabile de energie. Dar este nevoie și de o consolidare a cooperării regionale în domeniul energetic, o cooperare care să permită ca piața să se integreze mai bine, să existe o, inclusiv o piață integrată în domeniul investițiilor. Eh, este nevoie de eh, o securitate de aprovizionare inclusiv cu gaz natural și eh, Comisia Europeană sper că în 2016 va prezenta un pachet de prevederi privind furnizarea de gaze naturale. Deci, sigur că există și consultări publice în acest domeniu. Iar în ce privește proiectul de extinderii gazoductului Nord Stream, Consiliul încă nu a adoptat o poziție oficială. Este vorba despre un proiect comercial între întreprinderi ruse și uh, occidentale. Președinția este conștientă că acest proiect comportă anumite provocări uh, de natură energetică, economică, geopolitică și uh, de mediu. Iar în ce privește contribuția acestui proiect la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene, există și un impact asupra uh, uh, altor țări iar Comisia, care este gardianul tratatelor și uh, a respectării legislației comunitare, uh, își asumă sarcina de a examina acest proiect în cadrul juridic uh, corespunzător. Președinția vă asigură că acest dosar se află în atenția Consiliului pentru uh, a putea avansa în ce privește transpunerea în practică a Uniunii Energetice și a creării unei uh, securități de aprovizionare și de independență energetică a Uniunii Europene. De asemenea, de a promova sursele regenerabile de energie, pentru că uh, și astăzi s-a vorbit foarte mult despre protecția mediului înconjurător și um, este un obiectiv pe care îl urmărim. Mulțumim, domnule ministru, și dau cuvântul uh, domnului comisar Miguel Arias Caniete. members, Stimați eurodeputați, Trebuie să asigurăm securitatea furnizării cu energie. E o prioritate esențială pentru Comisie. Trebuie să revizuim regulamentul privind furnizarea cu gaz, să completăm strategia privind gazul natural lichefiat și tocmai de aceea vrem să ne diversificăm propriile surse, furnizori și rute. Obiectivul e simplu, să punem capăt dependenței de o singură rută de furnizare și să le dăm statelor membre trei surse potențiale, fie că e gaz um, natural lichefiat sau nu. Astfel, ne vom crește capacitatea între 40 și 90 de milioane de metri cubi. Vom accelera și activitățile de interconectare. Facem progrese în acest domeniu. În ultimele luni am atins principalele rezultate tangibile în regiune. Să vă dau câteva exemple. Un nou grup la în nivel înalt, în ceea ce privește Europa Centrală și de Est, Uh, se va referi la conectivitatea pentru programul South Stream. În Spania și Portugalia există de asemenea un proiect pentru a crește capacitatea de interconectare între peninsula iberică și restul Europei. De asemenea, au început eforturile pentru a livra 10 miliarde de metri cubi din Azerbaijan către UE prin conducte transanatoliele și adria- transadriatice. De asemenea, țările baltice trebuie integrate complet în Europa și în următoarele săptămâni vom avea un acord în ceea ce privește interconectorul de gaz GPL între Polonia Trebuie să subliniez faptul că Uniunea Europeană încă depinde în mare măsură de gazul rusesc și jumătate din acesta tranzitează prin Ucraina și ajung la Nord Stream 2. Comisia a luat act de acordul acționarilor de a construi alte tronsoane. Nord Stream 2 e în continuare un proiect viabil din punct de vedere comercial și vrem să vedem ce infrastructură e viabilă pentru oameni. Însă spun clar că în cazul oricărei alte conducte, această conductă trebuie să respecte pe deplin legea europeană. Mai ales cel de-al treilea pachet energie, precum și legile privind uh, concurența și mediul și achizițiile publice. Comisia va asista acest proces și va evalua totul în mod uh, regulat. Rata de folosire uh, a gazului din, către, de, din Rusia e cam de 50%. Trebuie să creștem capacitatea de transmisie. Subliniez faptul că în mod activ Comisia sprijină eforturile pentru ca Ucraina să fie și să rămână o țară de tranzit stabilă și fiabilă. Uniunea Europeană rămâne deschisă pentru gazul rusesc și vrem ca Rusia să fie în continuare un furnizor viabil de gaz, însă vrem ca și transportul gazului să se potrivească cu strategia noastră de diversificare și furnizorul rus, ca orice alte alt furnizor, trebuie să respecte regulile concurenței și pieței interne. Vă mulțumesc, domnule comisar. Începem acum dezbaterea cu intervențiile reprezentanților grupurilor. Domnul Buze, care cuvântul în numele PP. Przewodniczący, panie komisarzu, szanuję... Domnule președinte, domnule comisar, respect libertatea economică, liberalismul în acest domeniu, întreprinderile doresc să uh, înregistreze profit, dar în ce privește Nord Stream 2 avem unele dubii, pentru că este greu să vorbești despre profit, pentru că deja infrastructura existentă uh, nu este utilizată decât la jumătate din potențial și să stabilești uh, și să uh, construiești conducte pe uh, fundul mării ar putea să fie foarte costisitor. În al doilea rând, Nord Stream 2 uh, nu corespunde uh, obligațiilor și criteriilor de siguranță ecologică pe care statele membre și le-au asumat și uh, furnizorul aici va avea o poziție dominantă. Există o cercetare antimonopol împotriva Gazprom pe care Comisia a antamat-o. În al doilea rând, acest proiect nu mi se pare a fi unul pur comercial. Pentru că ă, are și implicații politice care pot să ducă la tensiuni, le cunoaștem deja de la Nord Stream 1. Este periculos pentru partenerii noștri ă, din politica de vecinătate. Uh, deci acest proiect mai degrabă ne scindează decât să ne unească. Noi așteptăm ca din partea Comisiei să fie întreprinși toți pașii necesari pentru a verifica dacă se respectă condițiile și dacă nu, Nord Stream 2 să fie stopat, așa cum la un moment dat s-a întâmplat și cu Nord Stream 1. Vă mulțumesc! President Buzek, Buzek there is a blue... Domnule Buzek, aveți un cartonaș albastru. Îl acceptați? Da. Mr. Bazzo, you have the floor. Domnul Balțăl, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nord Stream va oferi Germaniei gaze rusești. Dumneavoastră spuneați că această capacitate nu este folosită pe deplin și asta înseamnă că construirea unui nou gazoduct va dubla, practic, capacitatea. Nu credeți că această supracapacitate pregătește Germania pentru o eventualitate viitoare în care nu vor primi gaze din Ucraina?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 estul uh, este valorificată doar în proporție de 50%. Deci asta înseamnă că mai există un potențial de 50% în cadrul conductei uh, funcționale. De aceea eu găsesc că o nouă conductă Nord Stream 2 în clipa de față nu se justifică pentru că nu am valorificat în totalitate capacitatea primei conducte. Poate că a fost o neînțelegere. Dau cuvântul acum domnului Zanonato. Grazie, grazie, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați miniștri, stimate domnule comisar. Ne preocupă intenția de a dubla capacitatea Nord Stream. Având în vedere acestea, aceasta ar crește dependența de gazul rus și, în același timp, ar face ca tranzitul să fie mai, prin mai multe țări decât acum. Acum avem Nord Stream-ul, care n-a fost dublat, apoi uh, avem o rețea de tranzit prin Ucraina și ar fi așadar două atunci. Avem o problemă așadar cu privire la diversificarea rutelor de tranzit. Reducerea acestor rute înseamnă să punem la îndoială echilibrul deja uh, oarecum fragil între statele membre în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. O problemă foarte gravă pentru cei care sunt acum implicați în construcția celor mai important uh, proiect de politici energetice, din care siguranța energetică este o componentă foarte importantă. Aceasta va fi o problemă foarte mare pentru Uniune în totalitatea ei, pe lângă politica energetică ca atare, pentru că dacă excludem Ucraina din rutele de gaz, înseamnă să slăbim parcursul acestuia și, și să slăbim poziția Ucrainei și, să expu- Ucrainei și să expunem țările europene la influența rusă. De fapt, s-a anunțat că se vor termina constru- uh, construcția la tehnologia GPS în, uh, peste un an în Ucraina, ceea ce înseamnă că se pierd miliarde de euro care ar fi corespuns tarifelor de tranzit, ceea ce este o amenințare foarte mare pentru economia acestui stat, dar și pentru producția uh, care era destinată Europei, o mare parte din Europei de Est. Așadar, South Stream-ul a fost uh, practic uh, aproape îngropat de aceast, din cauza acestei posibilități și există foarte multe critici care se potrivesc însă acum astăzi și Nord Stream-ului foarte bine. Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor europeni. Are cuvântul domnul Grobarcic. Panie președinte, domnule președinte acum câțiva ani într o dezbatere aici în parlament l am întrebat pe domnul comisar oettinger de ce participă germanii la construcția uh, gazoductului nord stream. recomandările comisiei erau atunci împotriva acestei acțiuni și comisarul mi a răspuns că o astfel de investiție nu uh, el n-ar sprijini-o. Dar în anul următor, în anul următor l-am întrebat pe domnul Oettinger de ce Germania susțin extinderea uh, Nord Stream și part- creșterea participației Gazprom. A, mi-a spus că este o inițiativă privată și guvernul german nu are nicio influență asupra uh, acestui demers. Acum câteva săptămâni v-am întrebat pe dumneavoastră, domnule comisar, referitor la legătura dintre Nord Stream 2 și punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet pentru energie și a Uniunii Energetice. Acolo sunt raportor. Și mi s-a dat același răspuns ca și în trecut. Spuneți că e vorba de o investiție privată și Comisia nu are nici un fel de influență aici. 110 miliarde de metri cubi uh, pe an e totuși o cantitate foarte mare și nu corespunde deloc uh, intenției de diversificare a surselor de energie pe care o dorește Uniunea Europeană. Mai ales este vorba aici și de felul în care sunt afectate statele din centrul și estul Europei care rămân uh, singure. Și trebuie să ne gândim la obligațiile în contextul schimbărilor climatice, de asemenea. Deci, un uh, da pentru acest proiect înseamnă că în contextul aprovizionării cu energie uh, se crește de fapt uh, această falie și mă întreb, în, e bine să meargă Uniunea Europeană în această direcție? Radice de liberali pe Europa. Mulțumesc. Numele ALDE are cuvântul acum domnul Peterson. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul nostru M2 este vital pentru viitoarea piață de energie a Uniunii Europene al treilea pachet de energie și Uniunea Energetică. Rusia va fi un partener cheie în domeniul energiei pentru Uniunea Europeană pentru decenii de acum încolo. Suntem, în esență, interdependenți și acesta ar trebui să fie un element în deliberările noastre cu privire la aceste proiecte cheie de infrastructură. Dar Rusia și exportatorul principal Gazprom obiectat în mod deschis față de eforturile Uniunii Europene de liberalizare a piețelor energetice și, în mod activ, au încercat să submineze <clears throat> strategiile de diversificare. Deci avem toate motivele să aplicăm controle cele mai severe față de propunerile lor. După cum știți, Parlamentul European uh, lucrează la obiective și scopuri pentru viitoarea Uniune Energetică din Europa. Aș vrea să aud cum evaluați dumneavoastră modul în care ar putea proceda Uniunea Europeană cu discuțiile Nord Stream 2 în lumina Uniunii energetice și a principiilor sale călăuzitoare. De exemplu, domnul comisar ar putea să ne spună câte națiuni europene ar uh, <clears throat> efectua analize strategice pentru extinderea Nord Stream 2 pentru a evalua implicațiile strategice și geopolitice ale acestui proiect. Consider că majoritatea țărilor fac doar evaluări de impact de mediu înconjurător, dar acestea nu captează aspectele și implicațiile politice mai mari ale proiectelor critice de infrastructură. Prin urmare, aș face un apel la adresa Comisiei să stabilească un dialog cu statele membre în cauză să relateze apoi Parlamentului cât de multe dintre ele fac evaluări geopolitice cu privire la infrastructura deosebit de importantă. Aș dori de asemenea să primesc informații în legătură cu modul în care abordează Comisia aceste chestiuni și să cer Comisiei să resursele publice, un studiu european geostrategic cu privire la implicațiile conductei Nord Stream 2, în special implicațiile asupra politicii europene de vecinătate și politicii față de Ucraina. Mulțumesc. Per il gruppo confederal... Mulțumesc. În numele GUE NGL are cuvântul acum domnul Silichiotis. Mulțumesc, domnule președinte dublarea capacității conductei Nord Stream ca ajutor pentru Uniunea Energetică aduce cu sine multe probleme în ceea ce privește siguranța energetică. Problema cu aprovizionarea cu energie se regăsește mai ales în sudul uh, Europei și nu neapărat în nord. Se vorbește acum de îmbunătățirea intensității acesteia în nord Însă există state membre în sudul Uniunii Europene care au probleme foarte mari cu aprovizionarea de energie, au probleme chiar de aprovizionare și trebuie să atragem atenția că odată cu aceste evoluții sudul va fi și mai izolat. Nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe presiuni pentru ca să se îmbunătățească sursele interne de energie. Să ne gândim și ceea ce se întâmplă în Cipru, în uh, sudul Mediteranei și în Africa. Marea Mediterană trebuie să fie și ea considerată, mai ales în ceea ce privește rezervele de gaz natural și uh, în ceea ce privește sursa de energie pe care o reprezintă. Trebuie să încercăm să asigurăm provizionarea cu energie pentru toți consumatorii. Dacă se întâmplă acest lucru, nu avem nicio problemă și nu trebuie să ne facem uh, probleme. Pentru verzi ale are cuvântul domnul Turmes. Uh, În primul rând vreau să-i mulțumesc colegului meu, Reinhard Bütikofer, care a fost inițiatorul acestei dezbateri. Dragi colegi, dublarea capacității gazoductului Nord Stream între Rusia și Germania este o idee foarte proastă. Eu cred că ar trebui să o numim chiar o provocare care pune în pericol unitatea Uniunii Energetice și a politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Este foarte clară intenția Rusiei. Dorește să izoleze Ucraina, să o elimine din tranzit cu foarte multe consecințe geopolitice. Face rău uh, țărilor din uh, estul și centrul Europei, uh, cetățenilor vor suferi pentru că gazele vor fi mai scumpe. Și se creează de asemenea o poziție mai dominantă a Rusiei, subminându-se competiția. Acest lucru este împotriva intereselor Uniunii Energetice Europene, este împotriva solidarității europene și împotriva intereselor noastre geopolitice în Ucraina. Sunt convins că majoritatea colegilor din acest Parlament și majoritatea guvernelor împărtășesc aceste idei. Dar, sigur că există și lobiști importanți. Caz de Françoise, care se numește acum Engie, Uh, BASF uh, Wintershall din Germania și Shell, uh, la fel ca și Ion și OMV. Ele deja fug pe coridoarele noastre să ne facă lobby pe lângă noi, să fim blânzi. Este vorba doar de un proiect comercial și sigur că au aliați foarte puternici. François Hollande, Angela Merkel, care au stat aici în această după-amiază, David Cameron. Uh, deci, uh, întrebarea mea pentru acești trei lideri este unde vă este coerența în politică față de Ucraina? Unde este solidaritatea cu vecinii din Europa Centrală și de Est? Și să nu ne spuneți că acesta este un proiect pur comercial, este un proiect politic, este unul foarte exploziv, unul foarte care ne divizează foarte tare. De aceea, nu vreau vreau ca dumneavoastră la comisie să fiți foarte fermi, dar mai mult decât atât vreau și ca președintele Consiliului Tusk să nu se ascundă. Îmi pare foarte rău dacă acest proiect nu ajunge pe ordinea de zi a unul dintre, urmă, a unul dintre uh, Consiliilor Europene următoare, atunci putem să uităm de Uniunea Energetică Europeană. Uh, deci eu vreau ca doamna Merkel, domnul Hollande, domnul Cameron să explice celorlalți premieri de ce se ascund, de ce favorizează acest proiect care ne divizează și care trebuie să fie oprit. Mulțumesc! grupul Europa de Libertate. Acum pentru grupul FDD are cuvântul domnul Tamburano. Mulțumesc. Foarte multe persoane aici au vorbit despre dublarea capacităților stream ca, de o problemă, ca despre o problemă, dar putem să-l considerăm și ca pe un simbol al elementelor și problemelor nerezolvate. Uniunea Europeană se, se are multă întârziere în ceea ce privește tranziția energetică și are nevoie de aceea încă de gazul din Rusia. Am arătat acest lucru de mai multe ori în instituția aceasta fără să ne asculte cineva. S-au făcut însă alegeri geopolitice care au stimulat cu adevărat uh, dezechilibrarea care era de, a unor echilibre deja foarte, foarte fragile. Nimeni nu ar mai fi dublat uh, capacitatea Nord Stream dacă Ucraina ar fi fost cu adevărat ajutată și ar fi putut fi stabilizată în loc să se facă revoluții și o nouă, nou război rece. Așa că, lips, de fapt, lipsește o uniune politică și o democrație puternică, pentru că există anumite state care uh, în hegemonie iau decizii cum le doresc cum doresc și sunt de multe ori, de fapt, condiționate de interesele unor giganți financiari și nu neapărat de interesul cetățenilor Uniunii. Așadar, majoritatea acestui Parlament susține entuziastă linia de austeritate date a Germaniei, de exemplu, care au pus, a pus în genunchi mai multe sisteme sociale și cetățenii. Și suntem totuși cu toții foarte tăcuți. Ce putem spune de, să ne mai spunem și de sancțiunile impuse Rusiei, care sunt impuse ca și obligatorii în orice formă? care cine mai plătește aceste daune după aceea pentru Europa de Sud? Poate Germania cu profitul de la Nord Stream sau poate că am uitat complet de ceea ce s-a întâmplat uh, și de ce suferă unele persoane. Trebuie să știm mai degrabă că încercăm să fim uh, medicii unei uniuni bolnave, dar mai bine decât să acționăm, trebuie să acționăm asupra cauzele pentru ca să acționăm în binele cetățenilor, numele binelui cetățenilor. Trebuie să încercăm să găsim o tranziție energetică spre decarbonizare pentru a ajunge la o siguranță geopolitică și suveranitate climatică și de mediu și de, de asemenea o altă politică externă se impune pentru ca să putem, ca, pentru ca toate națiunile să participe fără să fie uh, stat la o parte și de asemenea trebuie ca niciun stat să nu fie primus inter pares printre celelalte state europene. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Europei uh, pentru Libertăți, vă are cuvântul domnul Bai. Domnule comisar, dragi colegi, când vrei să-ți omori uh, câinele, la acuz că e turban, dar aici nu încetați să mușcați mâna care vă hrănește. Suntem dependenți de Rusia. Nu vreau să mă bucur de, din această cauză, dar e o constatare unanimă. Permiteți să vă reamintesc că în lui Jerome Ferie, președintele Asociației Franceze a Gazului și Uniunii Internaționale a Gazului, într-o discuție cu lui Figaro, pe care am mai citat-o aici, apărută după abandonarea proiectului South Stream de către Rusia, domnul Ferie a declarat și citez, Europa nu poate să se lipsească de gazul rusesc. Vă place sau nu, e un fapt. Un dat, o dată uh, de necontestat, uh, confirmată și de Pati directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie. Dar trebuie să recunoaștem că în toată această afacere ucrainienii sau măcar conducătorilor actuali s-au demonstrat cei mai înfuriați, încurajați de dumneavoastră, cei dintre autoritățile ucrainene au acuzat Rusia de toate relele. <clears throat> Pe lângă că n-au putut să asigure securitatea conductelor care traversează țara și cu mari capacități de gaz turnate, trebuie să reamintim că dacă adesea <clears throat> Gazprom a amenințat că închide robinetele, este pentru că în tot timpul Ucraina nu își plătește datoriile. După numeroase negocieri bilaterale și trilaterale între Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, Comisia a anunțat într-un comunicat pe 25 septembrie că va plăti 500 de milioane de dolari Ucrainei pentru ca aceasta să se poată aproviziona cu gaz rusesc la iarnă. Da, 500 de milioane de dolari, întrucât Comisia preferă totuși dolarul față de euro. <clears throat> ce irosă, <clears throat> mai ales dacă ucrainienii se vor putea încălzi, dar din păcate ucrainienii încă nu reușesc să-și dea seama de toate elementele de contrapartidă pe care o să le aducă apropierea de Uniunea Europeană, așa cum s-a făcut în această dezlănțire de ură față de marelor uh, uh, frate istoric uh, Rusia. Țările din sud-estul Europei ar fi putut să profite de proiectul sau în Bulgaria, Serbia, Ungaria, dar și Italia și Grecia. <clears throat> Grupul Alman Bas și Eon, Auseacul MP, Shell din Anglia și Olanda au semnat în urmă pe 4 septembrie un pact de acționariat pentru construirea Nord Stream 2. Gazprom va deține 51% din proiect. Eon Shell OMV BASF vor avea câte 10%, francezul ONG va avea 9% din proiect. Acest anunț s-a făcut cu ocazia Forumului Economic de la Vladivostok și doar acest proiect va putea dubla capacitățile actuale, în timp ce Comisia încă n-a reușit să strice totul, să facă să eșueze acest proiect după ce s-a renunțat la ambiția cu South Stream. E un contract pe termen îndelungat, uh, garanția stabilității, lucruri de care avem nevoie mai mult ca niciodată dacă vrem să uh, regăsim un climat de pace durabil aici și nu acest climat de război rece. Mulțumesc. Monsieur Bai. Domnule Bai, există un cartonaș albastru. Vreți să răspundeți la o întrebare? Domnule Andreviciu, să aveți cuvântul. Uh, Stimate coleg, am auzit un discurs care lauda Gazprom ca fiind cel mai fiabil furnizor de gaz pentru Europa. Am putea avea această idee. Cum explicați situația de la Gazprom? Probabil uh, cea mai mare companie și cea mai coruptă din Europa. Clădiri uriașe care aparțin unor proprietari sau uh, apropiați de cei de la Moscova care fac afaceri la negru? Și în fine, cum explicați că Gazprom taxează Ucraina la un preț mai mare decât uh, Germania? Nu e nimic politic? Nu vedeți decât elemente economice și financiare? Cum explicați prețul mai mare pentru Ucraina decât pentru Germania, dacă sunteți economist și pe asta vă bazați raționamentul? Dragă colegi, Observația dumneavoastră emblematică pentru poziția de ostilitate de principiu față de Rusia, exprimată adesea în incinta Parlamentului European. Până la o demonstrație contrară, Gazprom niciodată nu a, a avut probleme cu furnizarea. În timp ce um, ce privește acele prețuri diferite e din cauza faptului că Ucraina în repetate rânduri nu a plătit și există arierate de plată foarte mari care nu au fost onorate.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 cu toată prietenia vreau să vă atrag atenția asupra faptului că firmele private, uh, bun, uh, își desfășoară activitatea în scop comercial, dar nu cred că acționează absolut uh, singure. Nu cred că guvernul este în totalitate în afara acestor afaceri. Domnul Calni, Aras Calniete a spus că cea de-a doua conductă duce la diversificarea ofertei. Um, eu cred că e ridicol să spunem așa ceva și apoi domnul Buzek. Eu cred că e vorba mai degrabă despre faptul că această a doua conductă dorește să uh, aprovizioneze Europa evitând Ucraina. Mi se pare o afacere opacă și cred că um, mă întreb aici dacă nu cumva și Comisia Europeană este oarecum implicată, pentru că am observat cu stupare că versii sunt împotriva uh, cărbunelui și atomul, uh, energiei atomice, dar uh, nu au nimic împotriva gazului care vine din Rusia. Foarte interesant. Apoi, Polonia. Și aici există mai multe măsuri uh, pentru ca Nord Stream să eludeze Polonia și Comisia văd că nu are nimic împotrivă. Mi se pare că nu face chiar nimic în acest sens. Ar putea poate să facă ceva. Și, bun, Republica Polonă trebuie să se apere singură. Deci, Comisia Europeană nu vede niciun pericol aici, așa se spune. Dar uh, vreau să vă spun că astfel uh, se Uh, devenim practic o agenție a Gazprom. Ins. Are cuvântul domnul Carinț. comisar Kungs. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar. Uniunea Europeană are o slăbiciune strategică evidentă. Suntem dependenți de importuri, mai ales în domeniul energiei, și suntem dependenți de un singur furnizor, de Rusia. Aceasta este și ceea ce face străbiciunea noastră, dar avem și soluții. Soluția înseamnă că trebuie să creăm uh, Uniunea Energetică Europeană. Aceasta se bazează pe trei piloni în primul rând, trebuie să reducem uh, dependența energetică, trebuie să îmbunătățim uh, competitivitatea noastră și, în al treilea rând, trebuie să diversificăm uh, sursele de energie. Proiectul Nord Stream 2, Nord Stream 2 a, a adus însă um, opusul până acum, pentru că nu ne susține obiectivul nostru din Uniunea Europeană, ci din contră, dependența noastră de Rusia se mărește și uh, se reduce concurența și nu se diversifică sursele, ci sursele sunt, de fapt, uh, se reduc la Rusia. Mai vreau să mai spun un lucru atunci când uh, capacitățile vor fi dublate, atunci Ucraina va fi izolată. Noi încercăm să susținem din partea Uniunii Europene Ucraina, dar uh, vom pierde fondurile și siguranța energetică nu va putea fi garantată. Noi putem să oprim acest proiect. În primul rând, putem să facem acest lucru politic. La fel ca la proiectul South Stream, care a fost oprit uh, politic. Apoi putem să o facem și juridic, cu mijloace legale. Trebuie aici să rugăm însă Comisia Europeană să verifice cum uh, arată tratat, contractele între întreprinderile mari și uh, cei care aprovizionează cu gaz din țările terțe, adică Gazprom. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul să are cuvântul. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte. Dependența energetică a Uniunii Europene de Rusia este unul dintre principalele obiective pentru care se creează Uniunea Energetică, iată de ce faptul că companiile europene semnează acorduri cu Rusia pentru a dubla capacitatea noastră, este ceva contrar față de politica noastră energetică. Aceste acorduri scurcircuitează alte state membre care până în prezent au fost izolate de celelalte rețele de transport de gaz și de petrol în ce fel de situație se vor uh, afla aceste țări. Țări precum Lituania, care a reușit să construiască terminalul de gaze naturale lichefiate fără ajutoare de la Uniunea Europeană și depune eforturi deosebite să reducă costurile energetice. Companii private iau decizii contrare intereselor partenerilor noștri, cum ar fi Ucraina. Și atunci putem să punem o întrebare sunt eforturile noastre de a mări uh, siguranța și securitatea energetică, de a contracara dependența de Rusia și de a investi miliarde în infrastructură. Ce, mai, uh, ce roz mai au? Este scandalos că până în prezent Comisia Europeană n-a primit toate informațiile despre acest gen de acorduri înainte ca ele să fie semnate. Credem că e o situație scandaloasă care ridică întrebări despre eficiența instituțională. Să mulțumesc. Iga. Domnul Fotiga are cuvântul. Doamna, am ce scuze. Był i jest narzędziem rosyjskiego nacisku. Mulțumesc. Gazoductul Nord Stream rămâne un mijloc de presiune în acea regiune și în țara mea și în Ucraina, pentru că nu e vorba aici numai de siguranța energetică, e vorba din partea Uniunii Europene și de chestiuni care țin de solidaritate. Și uh, vreau să spun acest lucru foarte clar, având în vedere uh, că se construiește și Turkish Stream-ul în care se vorbește și despre impactul economic al acestui proiect, dar de fapt totul este doar o armă, o propagandă și lucrurile trebuie puse în perspectivă și văzute în acest cadru și în ceea ce privește participarea Rusiei din punct de vedere geopolitic. Domnul Austreviciu are cuvântul. Mr. President, uh, Commissioner, colleague. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în iulie acest an, un grup de membri în Parlamentul European, printre care și eu, am scris Comisiei cerându-i să evalueze planurile de dublare a capacității gazoductului Nord Stream. Foarte sincer, domnule comisar, am fost șocat de răspunsul dumneavoastră pe care l-am primit în scris și din care citez. Extinderea capacității gazoductului Nord Stream este, în primul rând, o decizie comercială. Am încheiat citatul. Deci nimic nou. Așadar, adăugându-mi opinia celor exprimate de colegii mei, vreau să vă adresez trei întrebări. Vreau să vă rog trei lucruri. În primul rând, sunteți sigur, gândindu-vă la dimensiunea geopolitică, că e doar un proiect comercial, uh, eludează Ucraina, în primul rând. În al doilea rând, nu credeți că extinderea Nord Stream contrazice strategia Uniunea Europene în materie de energie și Uniunea Europeană a Energiei, ceea ce face. Și în al treilea rând, în opinia dumneavoastră, cum vedeți legătura între dublarea capacității Nord Stream și reducerea dependenței energetice față de Rusia în Uniunea Europene? Și vă mulțumesc în avans pentru, între, pentru răspunsuri. Onorevole Ferreira. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. dezvoltarea Uniunii Energetice nu va reprezenta nimic decât o supunere în sectorul acesta vital și strategic în orice societate modernă față de principalele interese economice din Europa. Și tot mai mult acest agenți economici transnaționali, mai ales începește dezvoltarea de infrastructură, dar de asemenea integrarea ambițioasă a piețelor. Reacția s-au răspuns la aceste întrebări legate de promovarea eficienței energetice, de utilizarea resurselor indigene pentru fiecare țară cu mai mare eficiență, promovarea transferului de energie cu eficiență între statele membre, toate acestea vor fi puse deoparte. Avem nevoie de un control public și democratic asupra sectorului energetic. Doar așa vom reuși să clarificăm aceste probleme. Energia e un... trebuie să fie luate înapoi din uh, mâinile proprietarilor privați. Aceasta e calea pe care se dezvoltă Uniunea Energetică. Mulțumesc. Acum, uh, domnul Tarand. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar Șefciovic a dorit să investigheze aspectele legale ale Nord Stream și acest lucru a fost binevenit pentru că este, de fapt, folosirea unui instrument uh, energetic pentru jocuri geopolitice și, de fapt, pentru o formă de război hibrid. Indiferent care ar fi drăgălășenile juridice pe care le inventează uh, avocații corporatiști în Germania sau în alte companii petroliere, este clar că va trebui să demonstrăm care este adevărul. Oricum o fi, pentru a putea evita o situație în care toată lumea pierde, știm cu toții că triunghiul legislativ Consiliu-Parlament-Comisie e, se poate transforma într-un triunghi al bermudelor în care intențiile bune dispar. Ne trebuie o acțiune din partea domnului Tusk și trebuie să uh, facă parte acest subiect uh, Uniunea Energetică din agenda Uniunii Europene și numai atunci de la Victor Ponta, Robert Fico și alții vor putea uh, să arate lui Hollande și lui uh, Merkel ce greșeală mare ar fi să, să lase pe domnul Putin cu domnul Schröder să distrugă um, natura și mediul înconjurător printr-o conductă, într-un gazoduct care nu este benefic deloc pentru Europa noastră. Domnule comisar, ați fost în alt domeniu. Eu am fost în domeniul uh, gazoductelor, am lucrat chiar în această, în această branșă și vreau să termin pe o notă optimistă. Uh, de fapt, capacitatea de a oferi gaz tuturor din partea Rusiei este foarte, e un blaf. Poate că are destul pentru, uh, pentru țară sau în orice caz 50% din uh, rezerve nu vor putea să fie suficiente pentru că ne vor distruge oricum. Ați vorbit dublu timpului pe care l-aveați la dispoziție, spune președintele. Onorele Zeng. Domnul Seinfeld are cuvântul acum. Dziękuję, panie przewodniczący. Kluczowym elementem... Mulțumesc, domnule președinte. Un element cheie pentru construcția uh, unei Uniune a Energiei sigură este reducerea dependenței Uniunii Europene de uh, furnizorii de gaze de import, mai ales din Est. Bun, și acum uh, situația devine dificilă. Investiția în Nord Stream 2 nu știu zău cum să o evaluăm. Nu se potrivește în strategia energetică europeană. E o situație într-adevăr ciudată. Pe de o parte, avem toate documentele de strategie în care se spune că Uniunea Europeană dorește să își diversifice aprovizionarea cu energie. Pe de altă parte, însă, companii fac investiții uh, Uh, care susțin și mai mult uh, dependența Uniunii Europene și a statelor membre față de Rusia. Uh, și în această lumină trebuie văzute declarațiile politicienilor. Ei spun, bun, este un acord comercial, privat, în care nu putem să ne amestecăm. Dar, totuși, în Germania, guvernul este Uh, acționar uh, la acest, la acest acord. Este deci ciudat că uh, se încep întreprinderi pe termen lung fără ca guvernul să fie informat. Și totul are efecte asupra Uniunii Europene, desigur, și asupra aprovizionării cu energie a unor state membre, cum ar fi Polonia sau Bulgaria și, și celelalte state din uh, zonă sunt afectate, cum ar fi Turcia. 2 miliarde de euro pe an uh, vor fi uh, banii care sunt alocați și se spune că e un proiect solidar. Acum, să fim serioși. Eu cred că acest proiect ar trebui să fie oprit. Mulțumesc. Onorevole Gerec. Are cuvântul domnul Gerec. Din stron jednolit Mulțumesc. Uniunea energetică, pe de o parte, piața unică a energiei concurențială, pe de alta, legi obiective, elemente legate de schimbările climatice, eficacitatea energetică, dublarea capacității Nord Stream poate să influențeze în mod favorabil edificarea Uniunii Energetice și a securității de aprovizionare. Dacă privim viitorul și nu litigiile, temerile din trecut, uh, din cauza unor experiențe istorice despre care nu trebuie să vorbim la nesfârșit, trebuie să recunoaștem că uh, construirea acestui nou traseu Nord Stream este justificată. Conversia energiei. Conversia gazului în energie electrică e mult mai eficientă decât uh, transformarea cărbunelui în energia electrică. Există mai puține emisii, cu mai puțin de 40% și mai un alt aspect de eficacitate energetică și anume marea flexibilitate aceste energii care poate să funcționeze foarte bine cu instalațiile eoliene necesare în perioadele de vârf constructorii Nord Stream au înțeles foarte bine superioritatea economică și tehnică a acestui proiect. Dar metoda comunitară e indispensabilă, e nevoie de o supraveghere din partea Uniunii Europene <clears throat> în zone precum ar fi Baltica, trebuie să fie o exploatare la nivel comunitar și, după părerea mea, trebuie de asemenea să se revină la ideea Jamal 2. Mulțumesc! Acum, în numele grupului ECR, domnul Van Bosuit. Un minut. Eh, collega's. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Planurile pentru dublarea capacității conductei Nord Stream sunt eh, împotriva obiectivelor Uniunii, pentru că Uniunea Europeană trebuie să fie mai puțin dependentă de gazul rusesc și nu uh, prin diferențiere sau uh, prin diversificare, ci prin căutarea unor surse alternative de energie. După cum spuneam, dacă se dublează acum capacitatea Nord Stream-ului, el nu va fi folosit decât la jumătate, după cum spunea colegul. Și dacă se mai și dublează, aceasta se întâmplă pentru că așa doresc rușii, este vorba de un interes politic. Ce putem să facem atunci când Rusia va opri uh, robinetul de gaz, care vor fi sursele pe care să putem apoi să ne bazăm. Aș vrea să vă rog să vă uitați încă o dată critic la acest uh, proiect. Mulțumesc în uh, numele ALDE, domnul Selimovici, un minut domnule președinte știm de multă vreme că rușii folosesc puterea gazului pentru a influența diverse țări și pentru a le opri din a se apropia de Uniunea Europeană. De exemplu, din 2007 toate livrările de petrol față de Estonia, către Estonia au fost uh, sistate și de asemenea au fost suspendate apoi uh, către Georgia, apoi către Ucraina, apoi s-au uh, crescut prețurile. Armenia, Kyrgyzstan, Transnistria, Georgia, în toate aceste cazuri, țările au fost expuse la prețuri uh, ridicate și țările din Balcan, Bosnia, Serbia. Și aceste țări sunt dependente și trebuie să joace jocul Kremlinului. Și pentru a încheia această dublare reduce uh, independența noastră și mai mult. Cum putem să împiedicăm acest lucru pe viitor? Ce poate face Comisia pentru a asigura că nu se va repeta așa ceva pe viitor? Τώρα seis la pilotis, Lefteris Christoforou, a dio lepto paracalo. Două minute, domnul Cristoforu. O να τονίσω ότι previs afti din την αίθουσα να Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că aici cu toții trebuie să dăm dovadă de obiectivitate, onestitate și sinceritate. Dacă ascult ce se spune în acest Parlament, diversi deputați, comisarii, toată lumea de fapt spune același lucru. Toată lumea spune că trebuie să fim independenți în materie energetică, să reducem dependența, să avem multe surse de aprovizionare ca să nu fim dependenți de anumiți uh, exportatori. Acesta e punctul de pornire. Întrebarea mea este, dar vom face acest lucru cu Nord Stream 2? Eu am mari dubii și domnul comisar a spus pe bună dreptate astăzi că Uniunea Europeană trebuie să aibă mai multe surse de aprovizionare de gaze naturale. Și cum se face asta? E o perioadă de criză, trebuie să facem unele opțiuni. Avem alternative. Ar trebui să utilizăm uh, sursele indigene din Mediterana răsăritană și în alte regiuni. Acesta ar fi mijlocul prin care să ne facem mai independenți, să nu mai depindem de unul sau doi uh, furnizori majori. Mediterana răsăritană are cheia, Ciprul este stat membru al Uniunii Europene, și consider că e o altă direcție, o sursă de aprovizionare. Și nu doar Ciprul, și Grecia, și Israelul, și Egiptul sunt alternative disponibile, ceea ce înseamnă că trebuie să privim mai departe, dincolo de orizont. Să nu avem abordare pe termen scurt, să nu depindem de un singur furnizor major, să diversificăm sursele de provizionare și, în special, să ne uităm mai departe în viitor și să recunoaștem faptul că Mediterana de Est este una dintre zonele unde e nevoie de infrastructură care va fi în avantajul Uniunii Europene, al statelor membre și al oamenilor și pentru a asigura independența. Mulțumim, spune domnul președinte. Fot. Și acum domnul Cofot are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Nord Stream-ul nu trebuie să fie extins. Este clar că Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe solidaritate, să se bazeze pe energie durabilă, iar Nord Stream-ul este exact opusul acestor uh, obiective. Nord Stream 2 dorește să conturneze vecinii noștri uh, balcanici și Polonia și să izoleze Ucraina. Nu este nevoie de așa ceva când exact doar jumătate din uh, gazoductele din acest proiect nu sunt folosite deloc. Acesta nu face decât să îl uh, să îi dea apă la moară lui Putin și să îi uh, confirme că a fost bine ceea ce a făcut în Ucraina. Cine bombardează Siria nu merită neapărat o răsplată nu face decât acest lucru să ne sporească dependența de gazul rusesc. E, dacă vrem să găsim o soluție, trebuie să fim durabili, trebuie să avem uh, o surse alternative și să avem o piață unică energetică foarte bună. Sper ca dumneavoastră să puteți face acest lucru cu adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, domnul Jaschievici. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă reamintesc că țara mea, Polonia, de la începutul uh, discuțiilor despre Nord Stream și-a exprimat poziția împotriva acestui proiect. E vorba aici de securitatea energetică a Uniunii Europene, dar din păcate, măsurile acestea nu corespund uh, obiectivelor noastre strategice și nici solidarității. Și să nu uităm legislația europeană. Dacă ne uităm uh, la principiile fundamentale, uh, acestea nu sunt uh, respectate de către acest proiect. Și totuși, statele europene tac. Pe de altă parte, securitatea energetică trebuie să fie consolidată, dar această acest gazoduct destabilizează piața energiei și consolidează monopolul Gazprom, monopolul Rusiei. Și atunci mă întreb unde rămâne solidaritatea care este trâmbițată mereu și de politicienii germani, mai ales în contextul uh, crizei refugiaților, de exemplu. Deci uh, trebuie să adoptăm uh, și să ne gândim și la cel de-al treilea pachet pentru, pachet pentru energie. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Ceava Molnar. Sot, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, stimate domnule comisar. nu este sigur că avem nevoie doar de surse de energie durabilă nu cred că e vorba aici de o ideologie ecologică doar, e vorba de securitate energetică, e vorba de locuri de muncă, de motorul uh, dezvoltării industriale și economice. Avem în continuare nevoie de surse tradiționale de energie, dar în primul rând avem nevoie de diversificare, pentru că fără diversificare securitatea energetică europeană nu este durabilă. Conform uh, celor spuse de Comisia Europeană, prețurile energetice europene au uh, scăzut uh, semnificativ datorită diesel. Și aici ar trebui să joace un rol și gazul rusesc. Dar dependența noastră nu ar trebui să fie unilaterală. Și rușii au nevoie de noi la fel de mult cum avem noi nevoie de ei. Și ei sunt dependenți față de noi și mm, partenerii noștri, noi ca partenerii, uh, ca partenerei lor, suntem mult mai de încredere, pentru că avem nevoie de resursele lor. Deci avem nevoie și de energii durabile și de energii tradiționale. Mulțumesc, spune președintele, acum domnul Kuzmiuc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest proiect de investiții Nord Stream 2 e, în primul rând, un proiect politic și nu economic, pentru că capacitățile noastre de până acum nu sunt utilizate decât la jumătate. În plus, realizarea acestui proiect cu mari grupuri occidentale în legătură cu Gazprom, care în mod periodic face abuz de poziția dominantă, potriva a Comisia de ani de zile întreprinde acțiuni anticoncurență pun sub semnul întrebării principiile ale solidarității sprijinite în proiectul Uniunii Energetice de guvernele celor 28 de state membre. Dacă există state din Uniunea Europeană care solicită ca Polonia sau alte țări să fie solidare în dosarul migranților, atunci eu solicit să se arate acea solidaritate și la dosarul energetic, blocându-se, în primul rând, acest proiect rusesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste observații de interesante. Acum uh, colegul... Doamna Griffin, mulțumesc. Dependența de import în Marea Britanie a crescut foarte mult în ultimii ani, mai ales dependența de gazul natural trebuie să subliniem că soluțiile de securitate energetică includ o integrare a pieței și îmbunătățirea eforturilor noastre pentru o eficiență energetică, dar și îmbunătățirea folosirii regenerabilelor. Dublarea capacității gazoductului Nord Stream are mai multe implicații care trebuie să fie analizate de către Comisie. În primul rând, domnule Caniete, Comisia trebuie să se asigure că acest proiect uh, este conform cu legislația comunitară în ceea ce privește piețele uh, energetice și de asemenea trebuie să vedem ce înseamnă această dublare a capacității pentru țările din uh, estul și centrul Europei. Trebuie să găsim o soluție mai amplă pentru securitatea energetică de care să profite toate statele membre. Eu nu sunt convinsă că acest proiect este parte din soluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum trecem la procedura Catch the Eye și avem o listă foarte lungă. Vreau să vă rog să respectați timpul. Domnul Hetman acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, cred că s-a spus aproape totul astăzi în această sală. Vreau doar să mă refer la cele mai importante puncte. Solidaritatea, respectarea dreptului și uh, regulile generale ale Uniunii. În ultima vreme s-a vorbit foarte mult despre aceasta în Uniunea Europeană. Aceste valori au fost menționate la toate dezbaterile aproape aici în plenară. Acum însă solidaritatea este uh, un, uh, o măsură pentru toate statele membre. E vorba aici și de chestiuni uh, economice ca în proiectul Nord Stream 2. Uh, Dacă este vorba despre acest lucru, eu aș vrea să vă spun că sunt împotrivă ca european. Mulțumesc! Și acum domnul Frunzulică. President, Commissioner, When the European Council... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Când Consiliul European în martie 2014 a tras concluzia că trebuie să elaborăm un plan pentru a reduce dependența de energie față de Rusia, am sugerat că, dincolo de consolidarea relațiilor cu furnizorii existenți, cu excepția Rusiei, un obiectiv de politică pentru Uniunea Europeană ar trebui să fie acela de a deschide calea pentru noi resurse energetice. De fapt, aceste, această extindere a conductei noastre ar afecta negativ țările din Europa Centrală și de Răsăritană, favorizând doar interesul unor state membre ale Uniunii Europene și ale unor companii, opunându-se principiului solidarității și acțiunilor comune care sunt incluse în orientarea strategiei comune pe care a elaborat-o Comisia la solicitarea statelor membre. O mișcare extrem de negativă din partea unor țări din Uniunea Europeană pentru solidaritate și coeziunea europeană. În consecință, consider că trebuie să avem strategia proprie europeană pe care să o sprijinim. Dacă nu vrem să existe tulburări provocate de dispute politice sau comerciale, instabilități sau anumite uh, elemente care nu funcționează în sistem. Mulțumesc. Mulțumesc, domn deputat. să este la Priotis. Urmează acum. A vorbit următorul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect arată că și în domeniul energetic economia determină agenda. Doamna Merkel spune că nu vrea să lase Ucraina baltă, dar în același timp uh, întreprinderile germane împreună cu multe alte concerne au un acord cu Gazpromul, adică Nord Stream 2. Aceasta este probabil cea mai simplă soluție pe care putem să o găsim. Consumatorii însă au nevoie de acces la energie și este de aceea foarte important ca toți uh, um, ofertanții în acest domeniu să își diversifice sursele. Trebuie să existe o cale alternativă sudică și pentru Grecia e foarte important acest lucru. Iran sau altele, Egiptul, Israelul, Ciprul, uh, și toate rezervele din jurul Greciei ar putea să fie o soluție și, soluție și ar avea consecințe imediate. Trebuie pentru aceasta însă construită o nouă arhitectură, ceea ce înseamnă că rezervele energetice trebuie să fie folosite departe de Troica și de toate celelalte lucruri impuse. Mulțumesc! Iar acum are cuvântul domnul Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Comisia nu ar trebui să privească acest proiect ca pe unul pur comercial. Ar trebui să aibă o perspectivă mai amplă. Ar trebui să se gândească la schimbările climatice, la politica energetică și obiectivele acesteia. Este, obiectiv, este uh, evident că acest proiect merge împotriva proiectului nostru de a ne diversifica resursele uh, energetice. De asemenea, nu corespunde priorităților noastre legate de consolidarea securității aprovizionării cu energie. Nu avem nevoie de uh, încă o conductă în Marea Baltică. Astăzi deja există surse alternative de aprovizionare cu gaz. De exemplu, din Lituania avem terminalul de gaz gaz natural lichefiat, care din păcate este folosit doar la o treime din capacitatea sa, din tot felul de motive. Sper ca acest proiect să nu devină o, un alt eșec în politica noastră, pentru că nu poate fi considerat a fi în interesul politicii europene. Nu putem susține astfel de proiecte. Uh, thank you. Uh, on behalf European Commission. Mulțumesc în numele Comisiei Europene acum, uh, domnul comisar Miguel Arias Caniete. Thank you, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Mă bucur foarte mult că suntem pe aceeași lungime de undă în legătură cu acest subiect. Permiteți-mi să repet că în contextul securității energetice Diversificarea este cheia și aceasta este politica pe care o elaborează Comisia. Sprijinim toate proiectele de diversificare. O strategie privind stocarea gazelor și în legătură cu gazele lichefiate va fi extrem de importantă având în vedere evoluția gazelor naturale lichefiate pe viitor. Sprijinim evoluții pe coridorul sudic, pentru că e fundamental pentru conductele transanatoliene și transadriatice să fie construite. Pe viitor să legăm nu doar cu Azerbaijanul și cu Turkmenistanul și când condițiile sunt potrivite și cu gazul din Iran. Există noi evoluții în Marea Mediterană, unde vorbim despre um, cantități substanțiale, 3 miliarde de metri cub pe an s-a dovedit și alte posibilități suplimentare. Vrem de asemenea să conectăm peninsula iberică cu Europa Centrală, ceea ce va permite și uh, aprovizionarea cu acel gaz. Deci există diverse posibilități de aprovizionare, de diversificare. Diversificarea surselor, după cum spuneam, și a traselor. Nord Stream 2 nu uh, respectă, din potriva, nu doar că ar mări dependența de un singur furnizor, ci de asemenea ar mări dependența de un singur traseu. Mai concret, proiectul ar putea să elimine tranzitul prin Ucraina, ar concentra 80% din importurile din Rusia pe un singur traseu și aduce la o poziție dominantă a Gazprom pe piața germană, mărind ponderea de la 42 la 60%, iată de ce Um, relația față de strategia europeană și acest proiect ridică dubii serioase. Iată de ce e nevoie de un tranzit sigur prin Ucraina, pe unde vine jumătate din gazul rusesc în Europa. După cum am spus înainte, există supracapacitate pentru transportul de gaz din Rusia. Din aceste motive, Nord Stream 2, ca proiect, nu poate niciodată să devină un proiect de interes comun și nu poate niciodată să beneficieze de finanțare europeană sau sprijin din partea Uniunii Europene. Vă asigur din nou că vom continua evaluarea riguroasă a proiectului Nord Stream 2, în special pentru asigurarea respectarea deplină a legislației din domeniu. Vom în legătura cu organismul de reglementare din Germania și cu operatorul uh, pentru a afla detalii suplimentare și pe această bază Comisia va trage concluzii în legătură cu legalitatea proiectului Nord Stream 2 și pașii următori care trebuie să fie întreprinși o să informez Parlamentul European în legătură cu orice evoluții majore legate de acest proiect. Companiile decid dacă proiectul acesta e viabil comercial sau nu, dar dacă se implementează, sarcina comisiei este de a veghea respectarea de plină a cheiului comunitar. După cum am spus și înainte, Nord Stream 2 va trebui să respecte întru totul dreptul european, în special al treilea pachet energetic, dar de asemenea legislația de mediu în materie de concurență și reguli de achiziție publice. O să acord o atenție personală acestui subiect. Mulțumesc. European Council. Acum din partea Consiliului European, domnul Nicola Schmidt. Oh, eh, Domnule președinte, foarte rapid. Președinția mulțumește Parlamentului European pentru această dezbatere foarte utilă și pentru interesul acordat chestiunei securității energetice și inclusiv proiectului acestei conducte Nord Stream. De fapt, securitatea energetică e un subiect uh, extrem de important pentru Uniunea Europeană, pentru cetățeni, pentru economiile Uniunii Europene. Securitatea energetică și, după cum a demonstrat și dezbaterea, integrează nenumărate aspecte economice, de mediu, dar de asemenea geopolitice. Uniunea <clears throat> trebuie să dispună de o viziune și obiective comune și să vorbească într-un singur glas. Uniunea energetică oferă un cadru care ar trebui să permită Uniunii să atingă aceste obiective. Aș vrea în special, țin cont de ce tocmai a spus domnul comisar, să citez ce s-a reținut în concluziile Consiliului European de pe 19 și 20 martie 2015. Citez punctul D care spune pentru a face în așa fel încât toate acordurile legate de achizițiile de gaz de la furnizori externi să fie pe deplin în conformitate cu legislația Uniunii Europene, în special consolidând uh, transparența acestor acorduri și compatibilitatea lor cu dispozițiile Uniunii Europene în materie de securitate energetică. Cred că ce a spus domnul comisar merge în uh, aceeași direcție. Prin urmare, președinția nu va ezita să transmită îngrijorările care au fost exprimate în această seară aici uh, destinatarilor avizați. Mulțumesc! Președinte, mulțumim foarte mult, domnule ministru.